și de la 3 la 4 vor avea, va avea loc uh, sesiunea plenară. Este corect? În ordine de zi se spune că dezbaterea începe la, la ora 9, președintele se corectează, deci de la ora 9 la 1 și de la 3 la 4 mâine. Ordinea de zi uh, va fi uh, publicată pe intranet, stimați deputați, doamnelor și domnilor, uh, sesiunea se suspendă.